Bien, chers collègues. Bun, dragi colegi, vom relua. Vă rog să acceptați scuzele ambasadorului Haber, care ar fi trebuit să ne, să ni se alăture pentru a ne vorbi despre misiunile civile din cadrul SAC. Din nefericire, domnul Haber, ca mulți dintre noi, inclusiv președintele, este bolnav el însă nu a putut să ni se alăture. Așadar, el ne roagă să îl scuzăm. Așadar, vom amâna acest punct. Ne vom concentra așadar pe avizul Anei Gomez cu privire la strategia de securitate internă a Uniunii Europene. Ana se află alături de noi și aș dori să îi informez pe acei membri cu care nu am avut ocazia să vorbesc în ceea ce privește misiunea pe care am făcut-o acum 15 zile în Libia. Este vorba de o misiune AFET care a mers la Tripoli și în Benghazi acum două săptămâni. Ana s-a aflat acolo în calitate de raportor pentru Libia. Eu am fost în calitate de președinte al SEDE, a fost și colegul Salafranca, Franca, a fost și domnul Cățin, domnul Panseri. La Tripoli și la Benghazi am uh, avut uh, niște întâlniri foarte fructoase cu foarte mulți interlocutori, printre care și președintele Consiliului Național de Tranziție, domnul Jalil. Ne-am întâlnit cu mai mulți membri ai guvernului, ne-am întâlnit și cu numeroși membri ai societății civile, cu actori internaționali, inclusiv Ian Martin, coordonatorul din partea ONU. Pe scurt, au fost niște întâlniri foarte interesante. Procesul verbal al misiunii noastre, rezumatul misiunii noastre, v-a fost înaintat. Nu știu sigur dacă l-ați primit cu toții, dar acest document a fost circulat. În ceea ce privește aspectele de securitate care ne interesează mai mult în această subcomisie, trebuie să spun, în primul rând, că am constatat în Libia că lucrurile sunt mai puțin catastrofice sau alarmiste decât puteți citi sau vedea în mass media. Mass media are tendința de a prezenta situația într-un mod foarte haotic. Situația este departe de a fi ideală, bineînțeles. Și Ana și eu și ceilalți colegi care am fost uh, acolo suntem obișnuiți cu situații de conflict și de post-conflict. Sincer, trebuie să recunosc faptul că ceea ce am găsit în Libia este departe de ceea ce am fi putut găsi în Afganistan, în Kosovo, în Bosnia și Herțegovina sau în alte zone de conflict din Africa. Sincer, haosul nu este cel care este prezentat de către mass media într-un mod alarmist. Bineînțeles, situația din Libia nu este simplă, nu este uh, deloc armonio- total armonioasă. Există anumite provocări pentru securitate, mai ales uh, dezarmarea și reintegrarea milițiilor. Acestea nu intră în conflict foarte mult în zonele pe care le ocupă. Doar în câteva locuri s-au iscat conflicte deschise între, între acești actori. Este vorba așadar de dezarmarea și de integrarea acestor persoane în structuri bine organizate, în armată, în poliție, în state majore și așa mai departe. Va dura ceva timp Este însă ceva ce deocamdată, cu foarte rare excepții, nu a generat confruntări majore. Noi am recomandat ca Uniunea Europeană să aibă oportunitatea de a oferi o expertiză. Guvernul libian nu cere fonduri. Acest lucru este de luat în seamă Prima, primul, prima imperativă este de a organiza în mod normal o conferință donatorilor, însă guvernul libian nu cere fonduri, ci cere expertiză, cere personal calificat care să le poată oferi un, un know-how care să îi ajute să pună pe picioare ministre, ministere de securitate, să pună pe picioare armata, poliția, diverse astfel de elemente care lipsesc la ora actuală. Uniunea Europeană ar putea, bineînțeles, să ofere această expertiză. În plus, Uniunea Europeană este implicată și în ceea ce se numește gestiunea frontierelor. 6.000 de kilometri de frontieră are Libia. Mizele din domeniul securității, din domeniul migrației sunt foarte mari. Pe 2 septembrie 2011 a avut loc conferința la Paris și acolo Uniunea Europeană a primit sarcina de a, exper- de a se ocupa de acest domeniu al gestiunii frontierelor. Există o oarecare confuzie în rândul interlocutorilor noștri libieni. Această misiune s-a pus pe picioare cam încet. Deocamdată, la ora actuală, funcționează în Libia funcționează misiunea de evaluare. Sper că rezultatele lor vor putea fi prezentate aici în subcomisia noastră pentru a se evalua puțin ce a făcut această misiune. Iată, așadar am dorit să vă împărtășesc aceste impresii ale mele, rămân totuși impresii. Am avut un program foarte încărcat, acolo 5 zile în șir, foarte mulți interlocutori interesanți. Cred că și Ana are aceeași opinie. Vom putea aprecia faptul că interlocutorii noștri sunt oameni capabili, conștienți, lucizi, care nu fac cereri foarte mari, imposibile față de noi. Anumite state membre au și-au dat consimțământul față de intervenția în Libia și acum libienii doresc să meargă mai departe. Uneori statele membre iau măsuri individu individuale și atunci coerența lipsește, chiar și pentru libieni. Am primit cu toții un apel foarte clar pentru acțiuni internaționale coordonate între Libia și Uniunea Europeană. Sper că vom avea ocazia de a discuta și în afet cu privire la aceste aspecte. Actualitatea la în momentul acesta se concentrează pe Siria, însă trebuie să nu uităm de Libia. Regimul libian trebuie susținut, trebuie sprijinit și trebuie să acordăm o atenție specială. Ana, îți mulțumesc pentru faptul că vei prezenta avizul cu privire la strategia de securitate internă. În ceea ce privește Libia, aveți ceva de spus, da? Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă interesează foarte mult vizita dumneavoastră în Libia. Scrisoarea pe care ați uh, trimis-o a fost circulată în comisie sau și dacă nu a fost, poate fi trimisă? Mi se pare că este un subiect foarte important. Ar fi util să se afle chiar pe ordinea de zi de astăzi. Cred că se poate isca o dezbatere vis-a-vis -vis de acest subiect și vis-a-vis -vis de ceea ce ați constatat cât ați fost în Libia. M-ar interesa mai ales să citesc scrisoarea dumneavoastră către baroneasa Ashton. Domnule președinte, scrisoarea va fi trimisă. Cred că raportul încă este în stadiul de finalizare, de redactare, încă nu este pregătit complet. Scrisoarea este foarte recentă. Scrisoarea a fost trimisă biroului AFET. O veți putea primi fără nicio problemă. În ceea ce privește prezența acestui subiect pe ordine de zi, am discutat cu domnul ambasador Aber. Ar fi trebuit să discutăm, de fapt, cu domnul Haber acest lucru, deoarece există o misiune civilă și pentru Libia, însă domnul Haber nu se află aici. Cred că și în COPS se poate discuta acest lucru. Să vedem ce dorește Uniunea Europeană să propună în acest sens. Peste câteva săptămâni vom avea o poziție mai bine definită. Ana Gomez. Cred că mâine vom avea o poziție mai clară pentru discuție. Aș dori să completez ceea ce a spus domnul președinte. Aș dori să explic că eu am fost, dați-mi voie să spun, să ne spun în engleză, am fost foarte afectată de rapoartele mass media din zilele acestea. Se sărbătorea un an de la Revoluție, 17 februarie. Când am fost acolo, oamenii erau neliniștiți, erau temători că ar putea exista neliniști. Nu doar pentru că unul dintre fiul lui, fiul lui Gaddafi uh, lua anumite, făcea anumite acțiuni. Însă oamenii simțeau că situația este foarte volatilă. Oamenii au fost uniți împotriva dictaturii, însă nu s-a nu s-au obținut rezultate foarte tangibile din partea guvernanței. Parte din acest lucru se datorează și situației de securitate. Miliția, într-adevăr, se află acolo și ar trebui să fie dezarmată și reintegrată, însă chestiunea importantă este ca membrii să înțeleagă că aceste miliții sunt singura forță de securitate care există în Libia la ora actuală și vor rămâne așa multă vreme, nu vor dispărea peste, peste noapte. Nu există o armată cu adevărat funcțională, nu există o, o poliție cu adevărat funcțională, așadar miliția este singurul aparat de securitate disponibil, posibil. cererile libienilor la toate nivel- nivelurile au fost acele de a-i ajuta Chiar și în uh, ceea ce privește domeniul miliției. Miliția nu a fost plătită, nu pentru că nu există bani. Există bani, ci pentru că nu există capacitatea administrativă, instituțională, de a înregistra pe, to- pe toți acești oameni și de a-i plăti. Iată că până și în aceste elemente fundamentale ne cer ajutorul. Mesajul este foarte clar la toate nivelurile că sprijinul nostru este vital și dorit. Veți putea citi din scrisoarea pe care am trimis-o lui Lady Ashton. Punctul nostru de vedere este ajuta pe acești oameni să ne mobilizăm și să-i ajutăm. Nu doar prin retorică avem pregătirile, însă Nu ar trebui să ne mulțumim cu atât. Domnul președinte a spus că libienii se află într-o situație în care guvernul actual nu știe în ce măsură poate să aleagă. Niște alegeri au fost programate pentru iunie, lumea nu știe cât de perfecte vor fi acestea, însă guvernul nu știe exact câtă legitimitate are. Trebuie însă să-i ajutăm imediat, iar acest lucru cere tot soiul de măsuri în ceea ce privește o, pre- o prezență permanentă acolo, nu doar misiuni de scurtă durată. Și apoi, bineînțeles, este vorba de o misiune mai structurată pentru a rezolva problema dezarmării, demobilizării și reintegrării. Aici însă să fie un lucru clar, un lucru clar. Nu este vorba doar despre securitatea Libiei, ci și despre securitatea noastră. Există diverse probleme în vecinătate, mai ales cu cu problema lipsei de control, cu problema frontierelor și așa mai departe. Vom detalia aceste lucruri în zilele următoare, cred. Înainte de a-i da cuvântul Anei, pentru a vorbi despre strategia de securitate internă a Uniunii Europene, este vorba așadar de un aviz care a fost pregătit, o chestiune de procedură. 42 de amendamente au fost înaintate. Joi dimineața acest text va merge la AFET. Ana, ai cuvântul și apoi voi da cuvântul raportorilor din umbră. You see, I, I have drafted the opinion. Am pregătit acest uh, proiect de aviz și veți vedea că o parte din amendamente sunt amendamentele mele la avizul meu. Asta din cauza faptului că am avut foarte puțin timp, doar câteva zile, pentru elaborarea versiunii inițiale. Și apoi, uh, cu timpul am putut să parcurg textul și am încercat să fiu practică și cred că valoarea adăugată a documentului AFET, care include și opiniile noastre, este următoarea. să trecem de la perspectiva foarte îngustă a unei strategii de securitate internă, să extindem această perspectivă încercând să includem ceea ce știm deja, ceea ce am învățat deja prin uh, strategia de securitate externă a Uniunii Europene. Asta pentru că multe dintre pericole și dintre amenințări sunt aceleași și multe dintre acestea nu pot fi abordate prin instrumente care aparțin exclusiv chestiunilor interne ele pot fi abordate și trebuie să fie abordate datorită caracterului lor transnațional um, și efectul efectelor globale, pot fi abordate și prin instrumente de politică externă. Obiectivul meu, așadar, a fost acela de a fi cât mai constructivă posibil și să subliniez cum se pot folosi mai bine aceste instrumente. Pentru că acum avem Serviciul European de Acțiune Externă, ceea ce necesită o coordonare mult mai bună între seae și serviciile care se ocupă și instituțiile care se ocupă de securitatea internă. Nu vreau să intru în detalii pe niciun subiect, vreau doar să subliniez faptul că am încercat de asemenea, să includ ceva ce încerc întotdeauna când este vorba de documente pe care le elaborăm și care au un impact asupra strategiilor de securitate, și anume conceptul că orice strategie, fie internă sau externă, trebuie să se bazeze pe o abordare privind securitatea umană. Și acest lucru cred că, de fapt, respectă foarte bine uh, obiectivele noastre naționale. Promovarea democrației, drepturilor omului, uh, respectul uh, față de lege. Acestea se, a, sunt concepte care se aplică și la nivel intern și la nivel extern. Și, sigur, subliniez și importanța misiunilor PSAC chiar dacă și acestea, din nou, sunt instrumente de politică externă, dar ele pot să aibă și un impact asupra amenințărilor cu care Uniunea Europeană se confruntă la nivel intern. Să ne gândim la terorism, de exemplu. Sigur că asta nu e o amenințare uh, care să ducă la o misiune PSAC, dar ar putea să existe relații în vecinătatea sudică, de exemplu. Date fiind evoluțiile curente și îngrijorările în momentul de față, față de situația din uh, țările din zonă, în Egipt sau alte țări, e ridicol să neglijăm acum un instrument care ne stă la dispoziție pentru acțiune externă, dar care ar putea să aibă uh, un impact și asupra îngrijorărilor legate de securitatea internă. Și un ultim comentariu. Un domeniu unde e clar că există o lacună, un eșec de coordonare până acum, este acela care se referă la relațiile coordonatorului special împotriva terorismului, coordonarea pentru lupta împotriva terorismului și legătura cu înalta, reprezent, înalta reprezentantă și vicepreședinte a Comisiei. Și aici fac o recomandare în acest sens, pentru că uh, acesta a fost instrument creat în cadrul strategiei de securitate internă și a fost neglijat de multe ori. Așa cum vedem în uh, contextul, uh, cu, în contextul actual. Mulțumesc. Comentarii din partea colegilor? Da, Michael? Dank. Uh, Mulțumesc. Mulțumim pentru prezentare, doamne Gomez. PP-ul suntem uh, cu toții de acord cu observațiile doamnei Gomez. Avem doar câteva mențiuni. Eu o reprezint aici pe doamna Gianacu, raportoarea noastră din umbră, pentru că doamna Gianacu este acasă, ca și mulți colegi greci, pentru că se uh, alege președintele Parlamentului în Grecia. Am uh, o observație la uh, amendamentul 35, acest coordonator uh, pentru lupta împotriva terorismului. Noi considerăm că nu putem uh, să recomandăm această uh, um, măsură, pentru că uh, există mai multe grupări care se ocupă de chestiuni foarte tehnice, inclusiv această, acest grup care se ocupă de aspectele tehnice ale uh, luptei împotriva terorismului. La CIA există doar trei persoane care se ocupă de subiectul terorismului. Deci, uh, deocamdată, personalul nu este suficient. De aceea, credem că nu ar trebui să se mute uh, această, uh, acest grup sub conducerea SAE, pentru că nu există suficiente persoane la SAE care să se ocupe de uh, acest subiect. Poate când se va suplimenta personalul, se va putea face acest lucru. Poate că am putea aici am putea să spunem în amendament, în alta reprezentantă ar trebui să utilizeze expertiza um, grupului de lucru pentru combaterea terorismului. Asta ar fi propunerea noastră care ni se pare potrivită situației reale din momentul de față. Pentru că dacă nu, atunci nu putem să acceptăm acest amendament, dată fiind situația reală a personalului. La amendamentul de compromis 4 avem un regret și anume în amendamentul de compromis uh, s-a pierdut uh, o parte a unei propoziții în care se spune inclusiv misiunile și operațiunile uh, sub PSAC. Se pare că în amendamentul de compromis s-a pierdut acest, această bucată de text și din această cază suntem împotriva compromisului 4. Acestea ar fi observațiile pe care le-am avut eu de făcut. Mulțumesc! Merci. Vă mulțumesc. Domnul Ianies. Gracias, presidente. En primer lugar, quería decir que estoy muy satisfecho de encontrarme. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să vă spun că sunt foarte mulțumit pentru că, ca și membru în această subcomisie, uh, trebuie să particip la această discuție Însă, din păcate, de multe ori uh, există o suprapunere a activităților și din această cauză eu nu pot întotdeauna să fiu aici. În orice caz, mă bucur că sunt aici și vreau să o felicit pe Ana Gomez pentru proiectul de aviz, pentru că dânsa se ocupă de aceste lucruri deja de câțiva ani buni și am senzația că încearcă, de fapt, să uh, compună din bucăți un mozaic care să fie în cele din urmă politica de securitate a Uniunii Europene. A avut un raport din proprie inițiativă acum ceva vreme care s-a referit la uh, combaterea uh, amenințărilor exterioare, combaterea terorismului internațional și la momentul respectiv uh, am, uh, m-am implicat și eu în uh, elaborarea acestui uh, raport. Nu vreau să intru prea mult acum în detalii în ceea ce privește conținutul și pot să spun de fapt că sunt de acord cu ceea ce propune Ana Gomez și în amendamentele de compromis. În orice caz, există un subiect care se discută foarte mult uh, uh, și anume procesul pe trei uh, coridoare împotriva judecătorului Garson, care a fost condamnat. E vorba de Uh, procesul de corupție foarte cunoscut, uh, Gürtel, în Spania, în care judecătorul uh, Garson a uh, autorizat uh, măsuri de, uh, de um, interogare a martorilor și a încercat apoi să uh, arate faptul că, de fapt, uh, apărătorii erau complici într-o afacere de spălare de bani. În acest uh, caz s-a constatat o încălcare a, uh, a legii și a, Garson a fost condamnat. Bun, dar aici eu nu vreau să îl apăr, pentru că el poate să se apere foarte bine singur. Ce e important pentru mine e să menționez acest lucru pentru că, um, datorită acestui caz, niciun avocat nu mai poate să fie sigur. Um, vorbitorul se corectează, niciun judecător nu mai poate să, uh, să instituie măsuri de uh, de interogare măsurile pe care le consideră necesare pentru că uh, poate să ajungă într-o uh, situație, în situația de a fi chiar el uh, condamnat pentru această, pentru măsurile pe care le prevede. Uh, Cred că este un caz foarte periculos și mă tem că dacă astfel de concepte uh, sunt uh, diseminate și în alte țări europene, cred că ajungem în situația foarte dificilă în care lupta împotriva criminalității organizate uh, este pusă în pericol. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că amendamentele dumneavoastră personale au îmbunătățit foarte mult avizul, deci în principiu putem să le susținem. Vreau să subliniez doar două uh, lucruri, două amendamente din partea noastră. Unul se referă la mecanismele de coordonare între Serviciul de Acțiune Externă și agențiile care uh, sunt active în domeniul justiției și afacerilor interne. Dumneavoastră ați scris aici uh, consolidarea acesteia. Eu nu știu dacă există aceste legături ca să spunem că le, trebuie să le consolidăm. Um, cred că ar trebui să scriem ceva de genul să a evalua, a îmbunătăți, dar cred că a consolida e un pic cam mult spus. Și de asemenea sunt uh, sceptică în ceea ce privește centrul de situații al Uniunii Europene. De asta am spus, hai să luăm în considerare um, un potențial rol al centrului de situații, cred că deocamdată e puțin cam de vreme um, să stabilim un rol al acestuia. Cred că ar trebui să fim prudenți și să vedem întâi evoluțiile instituționale. Deci aș dori să fim mai prudenți în formulare. Și apoi este un amendament care este poate mai important ca substanță, E vorba de alinealul, alineatul în care se spune recomandă vicepreședintele alineatului reprezentant să se asigură că, să se asigure că amenințările de securitate sunt luate în considerare în mod corespunzător în cadrul instrumentelor de acțiune externă a UE și abordate dacă este cazul, prin misiunile și operațiunile PSAC. Pentru mine, uh, venind din Germania, acest lucru este imposibil datorită Constituției noastre. e foarte greu să folosești uh, forțe militare pentru securitatea internă. Cel puțin în Germania, armata nu are niciun rol în securitatea internă. Deci, cel puțin din punctul de vedere al Constituției Germaniei, o astfel de solicitare ar fi foarte greu de pusă în aplicare. Știu că tradițiile sunt diferite în celelalte state membre, dar cel puțin uh, în Germania dată fiind istoria noastră, aici am avea probleme. Deci am dorit să se reformuleze acest aliniat. Am să mă opresc aici pentru că ați văzut amendamentele noastre. Amendamentele de compromis um, sunt mulțumitoare pentru noi. Am vrut doar să subliniez aceste lucruri. Mulțumesc! Mai sunt și alte comentarii din partea colegilor cu privire la diversele amendamente? Ana? to thank uh, colleagues for uh, their... Vreau să mulțumesc uh, colegilor pentru comentarii și pentru contribuții. Între timp uh, am lucrat la amendamentele de compromis uh, pe care, de fapt, vi le-am prezentat, pentru că exau, existau tot felul de repetiții, suprapuneri ale amendamentelor colegilor. Acum, în ceea ce privește chestiunile specifice menționate, eu sunt dispusă să ajung la un compromis cu Michael Galler și colegii din grupul său în ceea ce privește coterul și uh, trecerea acestuia la SAE. Dar asta e un grup de lucru care se ocupă de aspecte externe ale luptei împotriva terorismului. Deci e logic să, fie, să funcționeze sub egida Serviciului de Acțiune Externă. Dar poate că putea să găsim o formulare care să vă mulțumească și pe dumneavoastră și care în același timp să pregătească cel puțin această evoluție care este cea firească nu am retras uh, uh trimiterea la PSAC, am mutat-o într-un alt articol, de fapt, și anume în cel care cred că a fost menționat de doamna Francisca Brandner. Dar, în orice caz, această trimitere se găsește acolo în text. Acum nu reușesc să o găsesc, dar trimiterea la PSAC este acolo. E clar că e importantă. Și pentru a răspunde îngrijorării Franciscai Brandner, ce nu include neapărat uh, misiuni militare, pot fi misiuni civile, de exemplu misiunea în Kosovo, EULEX Kosovo. E o misiune civilă, nu e una militară. Deci, uh, astfel de rezerve ca cele pe care le-a exprimat Francisca nu își găsesc uh, rostul. Într-adevăr, situația criminalității organizate sau a terorismului pot să existe astfel de amenințări despre care să afle cei de la EULEX Kosovo și care sunt importante pentru noi, pentru că poate e vorba de uh, infracțiuni care se întâmplă pe teritoriul Uniunii Europene și deci care sunt uh, importante pentru uh, politica internă și uh, misiunea EULEX, misiunea PSAC, poate să fie implicată în identificarea uh, și depistarea acestor amenințări, care, amenințări la adresa securității Uniunii Europene. Deci PSAC include capacitatea civilă, nu trebuie neapărat să fie militară, ar putea să fie și militară. Imaginați-vă că avem o misiune PSAC cu componentă civilă și militară în Libia pe viitor, nu cred că e imposibil acest lucru, de fapt, uh, chiar uh, unii dintre noi recomandăm acest lucru, cei care am fost în vizită în Libia. Deci, o misiune care să se ocupe de formarea armatei, pe care nu o au în momentul de față, și de alte aspecte, pe lângă cele civile și care țin de securitatea frontierelor, formarea poliției, dezarmare, demobilizare și reintegrare imaginați-vă că această misiune identifică o amenințare la adresa Libiei care are implicații și pentru noi. De exemplu, Al-Qaeda în Maghreb. Um, ar trebui pur și simplu să neglijăm această informație pentru că vine de la o misiune militară? Nu. Avem toate aceste instrumente și nu ar trebui să ezităm sau să ne temem să le folosim atât timp cât le folosim în mod corespunzător. Și de aceea credeam că e important să fac trimitere la conceptul securității umane, cu toate principiile fundamentale pe care le include um, drepturile omului, stat de drept uh, și așa mai departe. Același lucru se aplică se aplică și uh, celorlalte critici. Eu vin dintr-o țară în care uh, poliția politică a fost foarte activă și acest lucru nu a fost apreciat de mulți dintre noi și pe noi ne îngrijorează um, și pe noi ne îngrijorează um, această istorie pe care a menționat-o uh, colega noastră, dar uh, um, forțele de um, serviciile de informații uh, sunt importante, nu putem să funcționăm fără ele. Deci, de ce să nu le includem în acest cadru de, al instrumentelor pe care le folosim pentru uh, amenințările de securitate externă și internă? De ce să ne limităm și să nu folosim acest instrument care există, care e operațional și care trebuie, sigur, să respecte anumite reguli, dar care este un instrument foarte important și strategic. nu împărtășesc rezervele anumitor colegi și cred că trebuie să ne asigurăm că toate instrumentele pe care le folosim respectă normele și, sigur, rolul de monitorizare al Parlamentului este, într-adevăr, uh, crucial. Lucru care, de asemenea, va fi menționat în raport. Mulțumesc! Cu privire la aspectul care o îngrijoară pe Francisca Marc, există traducere în germană? Eh, Poate că e mai ușor pentru mine să vorbesc în limba maternă, pentru că e vorba de uh, securitatea internă uh, și, uh, bun, securitatea internă și conceptul de armată sunt uh, concepte foarte delicate în Germania. Sigur că uh, eu înțeleg ceea ce spune colega noastră și n-am nicio problemă, dar uh, Uh, atunci când facem o legătură între securitatea internă și uh, misiuni militare, trebuie ca formularea să fie foarte clară și foarte precaută. Pentru că dacă nu, uh, vor fi probleme. Și dacă lăsăm aici lansarea de misiuni PSAC și lăsăm celelalte chestiuni la o parte, atunci nu mai avem nicio problemă. Uh, știu că este o chestiune de diferențe culturale și istorice între țări, dar, uh, bun, dacă punem aici uh, misiuni civile pe SAC sau dacă clarificăm cumva altfel la ce anume ne referim, deci să, să spunem lucrurile mai clar, nu să lăsăm pur și simplu pentru amenințări de securitate internă misiuni PSAC, ci să spunem exact despre ce e vorba, așa cum a spus Ana, că e vorba de criminalitate, criminalitate organizată sau uh, Ehm, eu știu, în orice caz, dacă s-ar reformula lucrurile mai precis, ar fi mai simplu și pentru noi. Domnul Galler. Mulțumesc. Ehm, da, știți, eh, eh, nu puteți să vorbiți în numele tuturor germanilor, pentru că în Germania eh, nu toți sunt de acord. Eu sunt mai degrabă de acord astăzi cu Ana Gomes. Și, într-adevăr, avem experiențe istorice negative. și de aceea există o delimitare foarte strictă între activitatea diverselor instituții. În orice caz, cred că este important să rămânem pragmatici în uh, dezbatere. Și eu cred că între timp și Germania a ajuns să fie o democrație normală în care diversele instituții ale statului nu mai trebuie neapărat să se excludă reciproc uh, Uh, ci din potrivă trebuie consolidată cooperarea pentru a crește eficacitatea activităților lor. Și de aceea cred că ar trebui um, ca aceste discuții naționale cu caracter istoric din Germania, eu cred că acestea nu ar trebui să submineze uh, dezbaterea de astăzi și eu sunt de acord cu formularea Anei Gomes. Bien, merci. Bun, mulțumesc. Verdictul final va fi joi dimineața, când ne vom întâlni în afet să votăm acest text, joi 1 martie așadar. Atât pentru astăzi, cu scuzele domnului Haber, care își doresc să se întâlnească cu noi altă dată ca să vorbească despre misiunile civile din cazul PSAC. Vă mulțumesc! Well, that was lovely.